7, um, propune de rezoluție vis-a-vis -vis de Iran. Este vorba de cazul Roxana Saberi. Începem cu dezbaterea. Uh, întâi vor lua cuvântul domnul Kellam și uh, domnul Mayer, care sunt autorii acestor propuneri de rezoluție. Mulțumesc, doamnă președintă. Cazul este notoriu, iar uh, Iranul este foarte cunoscut pentru încălcarea drepturilor omului. S-a observat și ieri, apropo, în timpul dezbaterii privind drepturile omului în lume. Dar astăzi vorbim despre cazul jurnalistei Roxana Saberi, care uh, a fost judecată acum trei săptămâni și a fost condamnată la opt ani de închisoare pentru, sub acuzația de spionaj. De fapt, uh, domnișoara Saberi nu a avut niciun fel de întâlnire cu avocatul pentru mai mult de o lună deci n-a avut niciun fel de șansă pentru un proces corect și deschis. Procesul a fost ținut cu uh, ușile închise. Este în greva foamei de două săptămâni. A terminat acum cu, grerea, cu greva foamei, dar sănătatea este precară. Așa încât suntem astăzi aici să adresăm un mesaj autorităților iraniene pentru pentru că noi condamnăm sentința pronunțată de Curtea Revoluționară Iraniană pe 18 aprilie și solicităm ca domnișoara Saberi să fie eliberat imediat și necondiționat deoarece procesul a avut loc cu ușile închise, fără niciun fel de garanție legală. Vreau să adaug faptul că Iranul este foarte cunoscut pentru execuțiile publice masive, fie prin uciderea cu pietre, fie prin spânzurare, inclusiv a delicvenților juvenili. Mulțumesc foarte mult! Ευχαριστώ πολύ o epomenos omilitis. Mulțumim, domnule Următorul vorbitor uh, este tot unul dintre autori, domnul Maier, pentru o minut jumate. Două minute jumate, doamnă președintă. În ultimii cinci ani am dezbătut foarte mult situația din Iran. Am avut foarte multe înțelegeri pentru Revoluția din anii 70, ci uh, nu atât pentru idealurile lor, cât cât pentru faptul că guvernul Pahlavi nu reprezenta idealurile poporului. Uh, guvernul dinainte, sub conducerea premierului Musadag, era mult mai popular și a fost dator, îndepărtat datorită presiunilor străine ceea ce a făcut ca poporul să se întoarcă împotriva Occidentului. Occidentul nu era văzut ca un aliat în lupta pentru democrație, ci ca un exploatator colonial și un oprimator. Acum puterea a ajuns în mâna unor grupuri care nu vor neapărat să intre în conflict cu uh, Statele Unite și cu Israelul, dar au instaurat un regim nedemocratic. Uh, au armata în uh, buzunarele lor, uh, justiția la fel, fanaticii religioși au pus mâna pe putere și îi opresc pe oameni să mai voteze pentru oricine altcineva. Drepturile femeilor și ale minorităților etnice au fost date la o parte, execuțiile sunt uh, făcute în public, iar opoziția duce de asemenea la excludere. Membrii opoziției care au fugit în alte țări sunt subminați prin opinia publică în țările în care trăiesc acum. Am văzut de multe ori acest lucru. Ei sunt plasați pe lista organizațiilor teroriste și se încearcă închiderea lagărelor Ashraf din Irak. Deci, pe bună dreptate, schimbarea nu poate să vină prin intervenția străină sau prin violența militară, pentru că în trecut acest lucru a făcut ca regimul anterior să devină din ce în ce mai tare. Deci, oricine urăște guvernul acesta este un apărător al țării. Ce trebuie să facem? A rămas fără microfon. Domnule Meyer, vorbiți mult mai mult decât aveți timp la dispoziție. Domnul Kazakis, două minute. Um Mulțumesc, doamnă președinte. Prim, 1 mai este pentru noi cei din vest o zi de sărbătoare, din păcate. În Iran este în continuare o zi a tristeții, pentru că anul acesta, pe 1 mai, nu au avut loc numai um, înăbușirea represaliilor, uh, înăbușirea prin represalii a mișcării de protest de acolo, ci uh, faptul că o tânără care la 17 ani ar fi comis o infracțiune a fost uh, executată. Se pare însă că ea nu comisese uh, infracțiunea respectivă. Înainte de executarea sa, uh, ea a povestit mamei sale cum își imaginează viitorul în speranța că uh, va exista o campanie care să um, ducă la eliberarea sa. Uh, Ehm, mai există și alți martiri ai uh, fanatismului religios. Sunt multe cazuri pe care noi le-am prezentat aici, uh, persoane care au fost executate. Săptămâna asta, uh, Organizația pentru Protejarea Drepturilor Omului a manifestat, au manifestat împotriva um, autorităților din Iran care uh, închid în închisorile din acea țară persoane, de exemplu, uh, un uh, bărbat care a comis adulterul. Um, au fost uh, spânzurate alte patru persoane, iar în închisoarea din Taiba um, s-a întâmplat același lucru, au fost executate prin spânzurătoare alte două persoane. Americanca Roxana Saberi se găsește în închisoare în ciuda presiunii diplomatice a multor țări terțe care este exercitată asupra Iranului. Cu siguranță pentru Iran, atitudinea fundamentalistă a guvernului um, dovedește că acesta este interesat numai de propria putere. Regimul de la Teheran amenință pacea și siguranța la nivel mondial și proprii cetățeni sunt puși sub presiune deja de câteva decenii. Aceasta este problema principală în Orientul Mijlociu este ultima oară când iau cuvântul în acest Parlament, de aceea sper ca cei care vor veni după noi în următorul mandat să nu renunțe la această luptă și să uh, combată acest fanatism. Mulțumesc, domnule Casaca. V-am mai oferit câteva secunde, pentru că este ultima oară când luați cuvântul aici. Dau acum cuvântul domnului Matsakis, autor, pentru două minute. Domnul președinte, nu voi repeta ce s-a spus deja privind regimul teocratic nemilos din Iran. Sunt de acord cu acele poziții, dar vreau să abordez subiectul dintr-un unghi asemănător celui folosit de colegul Meyer. Iranul, o țară cu o civilizație milenară și o cultură milenară, este astăzi într-o stare teribilă în ce privește democrația, drepturile omului și justiția. Unele dintre țările noastre din vest nu sunt nici ele lipsite de vină pentru această situație. Să nu uităm că guverne precum cel al Statelor Unite sau Marii Britanii au susținut an de an au înarmat și au ținut la putere monstruoasa dictatura șahului Iranului. A fost inevitabil că atunci când șahul a fost răsturnat de o răscoală populară, extremiștii islamiști să găsească un teren fertil în care să uh, se implanteze, să ia puterea și să cultive sentimentele de ură față de vest. Apoi a urmat uh, comportamentul agresiv al tuturor administrațiilor americane și impunerea unor sancțiuni drastice care nu au adus suferințe decât poporului iranian și l-au întărit uh, sentimentele de ostilitate față de Occident. Sperăm că noul președinte al Statelor Unite, care a dat dovadă că preferă să lupte cu creierul decât cu pumnul, așa cum o făcea vechiul președinte Bush și o făcea prost, Sperăm așadar că uh, Barack Obama va da o nouă uh, speranță uh, pentru o relație mai bună cu Occidentul. O astfel de abordare va ajuta iranienii obișnuiți să înțeleagă că Occidentul vrea să le fie prieten și nu dușman și în cele din urmă iranienii vor da ei înșiși la o parte regimul islamic fundamentalist care le controlează viețile într-un mod nedemocratic și le cauzează atâta suferință, așa cum se întâmplă în cazul pe care îl dezbatem astăzi, și incredibil am terminat cu 10 minute înainte să-mi expire timpul de vorbire. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Matsakis, mulțumesc și uh, colegilor care nu vorbesc mai mult decât timpul care le este la alocat. Doamna Tomașesca, pentru două minute. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, Roxana Saberi este o jurnalistă de 32 de ani care are dublă cetățenie. Ea a absolvit câteva universități din Statele Unite, Marea Britanie și Iran. Ca jurnalist în Iran, ea a fost uh, condamnată la închisoare pentru 8 ani uh, sub uh, pretextul fals că ar fi făcut spionaj și a protestat împotriva acestei uh, sentințe și împotriva acuzațiilor și este în greva foamei. Acum nu mai este în greva foamei, a ieșit din greva foamei, de fapt, și așteaptă rezultatele apelului pe care l-a făcut, apelului judiciar. Iranul este o țară cunoscută pentru faptul că Uh, practică execuțiile publice, chiar și execuțiile uh, persoanelor sub vârsta de 18 ani au fost uh, ar trebui să cerem un proces corect pentru doamna Saberi și ar trebui să facem presiune asupra Iranului pentru a opri aceste practici. Mulțumesc. Acum primesc vorbitorii reprezentanței grupurilor parlamentare. Cuvântul doamna Andrichene, un minut jumate pentru PP. Este tot locul saberi. Doamnă președintă, vorbim despre Roxana Saberi. Este un jurnalist american cu cetățenie iraniană de asemenea, a lucrat pentru mai multe posturi de televiziune, a fost acuzată de spionaj, a fost condamnată la opt ani închisoare a intrat în greva foamei, la 1 mai a fost transferată la spitalul penitenciarului într-o stare de sănătate foarte fragilă. Știam, știm că nu și-a văzut avocatul timp de cinci săptămâni. Procesul nu a fost nici transparent, nici just, iar ieri BBC-ul a anunțat că săptămâna viitoare Curtea de Apel uh, va analiza apelul introdus de ea, dar procesul va avea tot cu, loc tot cu ușile închise. Deplângem această sentință nefondată a Curții Revoluționare împotriva Roxanei Saberi. E foarte important să facem apel la autoritățile uh, iraniene să adere la instrumentele drepturilor omului, în primul și în primul rând Declarația Universală a Drepturilor Omului și Declarația Drepturilor Civile. Mulțumesc foarte mult! Da, că Mulțumesc, domnule. Uh, domnul Paletis, acum pentru PSE. Eh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În uh, ultima zi a acestei sesiuni plenare, această zi frumoasă de primăvară, ar fi plăcut dacă am uh, vedea că această uh, ultimă zi de discuții pe subiecte urgente n-ar avea niciun punct pe ordinea de zi, dar din păcate asta nu se întâmplă. Regretabil, agenda noastră este plină, chiar dacă uh, nici măcar n-am reușit să includem toate cazurile dificile și care ar fi meritat incluse. Nu vorbim aici prima dată despre Iran Însă, de data aceasta, vorbim despre uh, arestarea ilegală și judecarea ilegală a Roxanei Saberi. Mai întâi, ea a fost arestată pentru o infracțiune minoră, pentru că să cumperi vin este ilegal în Iran. După aceea a fost acuzată că uh, făcea jurnalist fără să aibă acreditarea corespunzătoare și mai târziu a fost acuzată că este un spion american. Și procesul care s-a intentat a durat o zi, uh, n-a avut niciun fel de martori, nu a fost public. Nu este pentru prima dată când autoritățile iraniene încalcă drepturile omului. Știm despre uh, execuția lui Delar Arabi, despre arestările lui uh, Merian Malek și altor jurnaliști și acestea sunt doar câteva exemple. Așadar, în mod regretabil, trebuie să recunoaștem că fundamentaliștii din Iran continuă să uh, practice aceste procese politice pentru a-i înspăimânta și a-i reprima pe cei care gândesc liber în Iran. Este de asemenea regretabil că Iranul continuă politica de autoizolare și că nu intenționează să utilizeze niciun fel noile inițiative de dialog ale comunității internaționale și ale Statelor Unite, deși dialogul e întotdeauna mai valoros decât confruntarea. Totuși, în acest caz, sugerez că trebuie să uh, reacționăm foarte strict și ar trebui să cerem regimului iranian să respecte standardele internaționale. Mulțumesc. Acum dau cuvântul doamnei Crupa. Doamna Crupa nu este prezentă, așa încât trecem la domnul Stevenson pentru un minut jumate. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. În închiderea Roxanei Saberi sub acuzația de spionaj este rușinoasă, este o crimă îngrozitoare într-o listă lungă de încălcări comise de regimul fascist din Iran. Uh, ultima dată a fost vorba de o fată de 23 de ani care a fost uh, spânzurată fără să i se permită să-și vadă părinții. Delara a fost uh, spânzurată pentru o crimă pe care neagă că a comis-o la vârsta de 17 ani. Iată ce se întâmplă cu justiția din Iran. Este vorba de execuția femeilor, a copiilor, a femeilor însărcinate, care sunt torturate și executate în stil medieval. Toate acestea sunt fapte de viață cu zi cu zi și cu toate acestea. În acest Parlament există persoane care susțin acest regim corupt și diavolesc așa cum se continuă să se facă afaceri cu Iranul. Noi, ochii și urechile noastre sunt închise la, uh, la presă. Rușine să le fie, să-și aducă aminte de lecțiile istoriei. Orice regim fascist este destinat să cadă. Întotdeauna libertatea și justiția vor învinge răul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Stevenson! Trecem acum la procedura Catch the Eye. Domnul Mayer are, a luat deja cuvântul, dorește însă să intervine încă o dată foarte scurt. Foarte scurt, domnule Mayer, nu mai mult de un minut. Doamnă președintă, într-adevăr, nu aveați dreptate, pentru că înainte aveam două minute jumătate la dispoziție și mi-ați tăiat cuvântul așa încât vreau să uh, mai spun ceva și anume, violența nu folosește la nimic în Iran, uh, dar uh, foarte mulți oameni în Iran uh, urăsc regimul, însă își susțin patria și astfel se află totuși în spatele acestui regim regimul uh, de astăzi uh, va rămâne în continuare la putere dacă nu se intervine, dar trebuie să ne gândim și la alimentarea cu energie și la ceilalți factori care ne pot influența și pe noi. Uh, singura cale de îmbunătățire este cea de a se trece la opoziție. Mulțumesc, domnule Maier. Domnul Bisle are și el un minut la dispoziție. Uh, if, if, har, if har Mulțumesc, uh, doamna președinte. Doresc să îl susțin pe colegul meu, deși e scoțian, pe domnul Stuart Stevenson. Persia, așa cum uh, știm cu toții, a fost una dintre marele civilizații de pe această lume și sunt foarte mulți iranieni care sunt oameni absolut decenți și oameni buni. Uh, Stewart a vorbit din inimă și are dreptate. Niciun mm, om nu ar trebui să fie lăsat să ucidă, să execute femei și copii și să se laude cu asta. Ce putem face noi, membrii Parlamentului European însă? Putem eventual să strigăm uh, plin de furie împotriva acestei forme de brutalitate, de lipsă de umanitate. Singura mea concluzie, doamnă președinte, este că ar trebui să susținem pe acei iranieni civilizați, democratici, să lucrăm, să colaborăm cu ei pentru a asigura că într-o zi Iranul va avea un guvern decent, civilizat, umanist, umanist umanitar și uh, ca ucigașii să fie condamnați. Mulțumesc foarte mult, uh, spune președintele. Mulțumesc, mai dorește cineva să cuvântul? Să pare că nu. Atunci uh, îi dau cuvântul domnului comisar. Vă rog, domnule comisar, aveți cuvântul. Doamnă președintă, Comisia Europeană urmărește îndeaproape cazul doamnei Roxana Saberi, inclusiv pregătirile pentru apel. Procesul va începe la începutul săptămânii viitoare. Comisia Europeană își face griji în privința sănătății doamnei Saberi, slăbită de griva foamei. Conform tatălui doamnei Saberi, a început greva foamei după ce a fost condamnată la 8 ani de închisoare sub acuzația falsă de uh, spionaj. A fost condamnată de Curtea Revoluționară de la Teheran luna trecută. Comisia Europeană consideră că procesul doamnei Saberi, care a avut loc cu ușile închise, nu a îndeplinit standardele minime cerute pentru un proces onest și transparent. Comisia a susținut declarația dată de președinția a Consiliului privind cazul doamnei Saberi pe 22 aprilie 2009. Sperăm că sistemul judecătoresc iranian va asigura un proces de apel transparent și onest cu toate garanțiile date de legislația iraniană. Comisia este adânc îngrijorată de deteriorarea situației drepturilor omului și a libertăților fundamentale din Iran execuția recentă a domnișoarei de Lara Darabi, care a fost spânzurată pe, în ziua de 1 mai sub o acuzație falsă de crimă, minoră fiind, este o altă confirmare a acestei situații îngrozitoare. Și în acest caz, Uniunea Europeană a dat publicității o declarație care condamnă puternic această execuție. Comisia, în repetate rânduri, a îndemnat autoritățile iraniene să respecte angajamentele internaționale privind drepturile omului, inclusiv cele care decurg din înțelegerea uh, internațională privind drepturile civile și politice și Declarația Universală a Drepturilor Omului. Îmbunătățirea situației drepturilor omului din Iran este pentru Comisia Europeană un element esențial pentru a-și putea întări dialogul politic și cooperarea cu Iranul în viitorul apropiat. Mulțumesc, domnule comisar. Stimați colegi, dezbaterea pe marginea acestui subiect s-a încheiat. Votul va avea loc după ce vom auzi dezbaterile și pe marginea următoarelor două moțiuni. Trecem acum la proiectul de rezoluție privind situația din Madagascar. Vom începe cu autorii, trei minute fiecare.